Mr. Roder, you have the floor when you want it. You're the first speaker. Yeah. Domnule Roder, sunteți primul vorbitor. Luați cuvântul uh, când doriți. On, on Provera. E vorba de raportul Provera. Could you switch on your micro? Nu uitați să vă porniți microfonul. Cred că acum funcționează. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc. Neliniștile din Tunisia și Egipt, precum și răzvrătirile din multe state arabe, au făcut ca uh, fluxuri mari de migrație să ajungă în Europa. Iată, o mare provocare. Trebuie să ne fie foarte clar că trebuie să gestionăm împreună astfel de situații, manifestând solidaritate unii față de ceilalți. Această provocare trebuie să fie soluționată, totul într-un cadru comun. Presiunea vine din afară și de aceea mă bucură că, uh, politic, că Parlamentul European și-a asumat o politică pentru a gestiona fluxurile migratorii. Mă bucură decizia Parlamentului de a consolida rolul Frontex. Noi, cei de la liberali, chiar am dorit așa ceva. Iată, criza din Africa de Nord este o oportunitate pentru Frontex pentru a arăta cât de important este activitatea sa pentru gestionarea fluxurilor migratorii. Acum, mai trebuie să beneficiem de mijloacele pentru ca Frontex să devină uh, foarte activ. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. The next speaker is Mr. Arlacchi. Mulțumim, următorul vorbitor este domnul Lachi. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. A votat pentru acest uh, raport uh, pentru că reprezintă un prim pas înspre o uh, politică de gestionare a fluxurilor migratorii cauzate de instabilitatea Uniunii Europene. E important ca acest Parlament uh, să ridice vocea împotriva um, viziunii isterice a unei invazii uh, a popoarelor din Sud nu vor fi copleșiți de milioane de persoane care scapă de uh, tiranii sau de uh, anumite uh, lipsuri uh, democratice. Cei care vor ajunge în număr mare nu vor apăsa pe sistemele noastre. Această um, afirmație greșită nu este susținută de fapte. Numărul celor care solicită azil în vest a scăzut cu mai mult de 40% în uh, ultima decadă, în conformitate cu uh, datele uh, de-abia emise de ONU. Mulțumim. Domnul Iacolino are acum cuvântul un minut. Presidente, anch'io sostenuto e votat. Domnule președinte, și eu am susținut acest dosar. Am votat pentru raportul Uh, Provera, fiindcă eu consider că reprezintă un pas important înainte, în direcția solidarității. Lucru prevăzut și la articolul 80, unde este vorba despre statele membre ale Uniunii Europene și modul în care um, pot acestea să intervină pentru cei aflați la ananghie. De exemplu, aici este vizată Africa de Nord. Este vorba despre cooperare internațională, drepturile omului, cooperare bilaterală, precum și cooperare cu Uniunea Africană, cu Liga Arabă, care pot să aducă valoare adăugată în acest proces al uh, eliberării uh, durabile. Sperăm să fie întreprinși pași adiționali în această direcție. Asta pentru că trebuie să-i sprijinim pe cei care au acum nevoie de noi pentru a asigura o creștere economică durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Repo. Domnule președinte, aș dori să spun că din cauza instabilității ne confruntăm cu o mare provocare din cauza fluxurilor de migrație vorbim despre politici individuale și uh, vorbim despre faptul că fiecare persoană are propria ei persoană și este uh, propria ei poveste și este disparată și tocmai de aceea pleacă. Și noi trebuie să dăm dovadă de compasiune și de dorință de a ajuta. Uh, trebuie să avem proiecte comune pentru crearea stabilității, păcii și bunăstării sociale. Uh, dar este mult mai dificil să reacționezi în ceea ce privește migrația atunci când oamenii sunt deja la porțile Europei. Exemplul din Lampedusa arată că politica uh, externă poate deveni foarte rapid politică internă și tocmai de aceea doar cooperarea și dezvoltarea nu, este, nu sunt suficiente. Avem nevoie de un plan proactiv pentru Europa care să includă atât uh, securitatea cât și uh, politica uh, de climă, de comerț, uh, Uh, protecția drepturilor omului și toate aceste uh, aspecte importante. Mulțumesc. Domnul Firanța. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea în Europa în ceea ce privește fluxurile migratorii presupune că adesea auzim ce probleme pot să aibă state precum Italia, care se confruntă cu uh, puțini imigranți uh, în raport cu propria populație. Mulți dintre imigranți până la urmă traversează anumite state pentru a ajunge în altele în Europeană. În ultimii ani, mai puțin de 4.000 uh, de persoane au ajuns pe coastele Italiei Uh, din cauza problemelor cu uh, sistemul politic din Libia. Acum, datorită uh, problemelor de acolo, avem 22.000 de persoane care ajung în Italia. Fluxurile din Tunisia nu se mai opresc, însă Franța blochează migranții pentru că nu au permis de reședință. Dacă există solidaritate în Europa, trebuie să o demonstrăm și trebuie să gestionăm această problemă la nivel european. Trebuie să ne gândim la perspective pe termen lung și la instrumentele pe care le vom folosi pentru cei care vor veni. Trebuie să ne gândim puțin și la situația situația din statele de origine și acest raport este un prim pas în direcția cea bună, de aceea am votat pentru el. Mulțumesc. Doamna Sinclair, uh, punct uh, de procedură. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, un punct procedural, într-adevăr. Iată, aici cu toții trebuie să manifestăm respect unii față de ceilalți, dar când ai doi președinți de grup care au o discuție în particular, în timp ce alții uh, își țin discursul, ce mesaj este transmis colegilor vis-a-vis -vis de acest respect? Thank you. Um, Monsieur Dole. Monsieur Dole. Mr. Schultz. Da, mulțumesc, domnule Dole, domnule Schulz. Atrage președintele atenția. Sorry. I've been asked... Îmi cer scuze. Iată, mi s-a spus, am fost rugat să vă somesc să adoptați o postură exemplară. Bun, și acestea fiind spuse, domnul Ugias are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Votul de astăzi a aruncat un pic de lumină asupra fluxurilor migratorii și a subliniat măsurile pe care le-a, întreprins Frontex, ceea ce mie mi se pare un lucru pozitiv și cred că și votul a fost unul pozitiv. Dar cred că trebuie să ne asigurăm de asemenea că există la fel de multă claritate și din partea statelor membre, pentru că aceasta este o provocare pentru instituțiile europene, dar și pentru statele membre și pentru politicile acestora. Această politică nu a fost încă implementată de toate statele membre, începând cu guvernul italian, care acum a început să trateze situația de la Lampedusa într-un mod care poate fi foarte ușor criticat. Foarte mulți din acești oameni au fost lăsați de capul lor și în Lampedusa ar fi fost nevoie nu doar de o abordare legală, ci și de uh, atenție și grijă imediată. Și ar fi trebuit să facem acest lucru. Uh, doamna Muscardini are acum cuvântul. Grazie, președinte. Se vero că mulți flussi... Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că multe fluxuri migratorii apar din uh, cauza instabilității uh, Însă suntem reticenți uh, să folosim neapărat acest uh, termen, pentru că instabilitate înseamnă violență necontrolată, război sau genocid. Adesea cauza migrației este sărăcia și acești uh, oameni se confruntă cu toate aceste probleme, dar și cu tăcerea Uniunii Europene. Rezoluția pentru care am votat uh, vorbește de o politică europeană mai fermă care să dețină instrumentele adecvate pentru a interveni. Sunt diverse aspecte care cauzează instabilitatea, însă ce credibilitate uh, poate avea o politica uh, externă dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în Libia? Acolo am demonstrat că nu există politică externă a Uniunii Europene. Guvernele Uniunii Europene au acționat fiecare după propriul uh, plac, uh, oferind un spectacol deplorabil lumii și celor pe care ar fi trebuit să-i ajutăm. un european nu a reușit uh, să ofere o politică de primire uh, a refugiaților uh, care să fie adecvată nevoilor acestora. Insula Lampedusa din Italia nu a primit niciun fel de răspuns. Prin urmare, vom vota cu siguranță pentru aceste uh, prevederi. Însă acesta este momentul ca Uniunea Europeană în sfârșit să aibă politică externă demnă de numele său. Domnul Van Heek are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. M-am abținut de la vot pentru, pe raportul Provera pentru că nu este foarte clar ce se vrea cu acest raport. Se vorbește despre tot uh, ce e posibil și mm, imposibil. Unele lucruri sunt de-a dreptul bizare. În esență, avem un raport care uh, este dictat de corectitudinea politică, dar nicăieri, în niciun paragraf, nu se vorbește despre noile fluxuri de migrație în masă către continentul european. Este vorba în special despre faptul că această migrație este acum foarte importantă. Țara mea este cea mai, uh, cu populația cea mai densă din Europeană și la mine în țară nu se dorește o migrație, în special din țări în care uh, culturile și religia dețin uh, valori care intră în contradicție cu ale noastre. Este a susit timpul ca Parlamentul European să asculte de proprii săi cetățeni măcar o dată. Mulțumesc, doamna Corața Bild are cuvântul. Take measures. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că ar trebui să luăm măsuri pe termen scurt pentru a rezolva criza umanitară în uh, zona mediteraneană și pentru a asigura demnitatea celor uh, implicați prin Frontex. Dar avem nevoie și de o viziune pe termen lung pentru a împiedica problemele legate de fluxurile migratorii și pentru a ajuta la crearea de locuri de muncă în țările de origine ale acestor oameni. Uniunea Europeană are politica comercială drept un instrument cheie și a venit momentul să îmbunătățim deschiderea piețelor noastre, începând cu uh, țări cum ar fi Egiptul și Tunisia. Deci să deschidem un dialog care să ducă la relații comerciale regionale. Avem exemplul Turciei și cât de mult succes a avut ea cu Uniunea Vamală pentru a promova reformele necesare pentru a sprijini uh, reformele democratice. Și cred că trebuie să începem să vorbim despre Uniuni Vamale și acorduri de liber schimb cu țările din zona mediteraneană pentru a ajunge la o democrație. Și în încheiere doresc să spun că solicit Consiliului să adopte fără întârziere Convenția în ceea ce privește originea pan-mediteraneană, de fapt, regulile de origine pan-mediteraneană. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Han. President, the Domnule președinte, premisa acestui uh, raport este incorrectă. Ideea că imigrația este un produs al sărăciei și disperării, deși uh, superficial plauzibilă, până la urmă este suspicioasă. Este suspectă. Uh, până la urmă, imigrația e o problemă care ține de averi sporite și de alte elemente. Imigrația din Tunisia e pur și simplu rezultatul finalului dictaturii, democratizării. Oamenii se deplasează pentru a căuta uh, o viață mai bună, pentru a găsi alte oportunități. În Europeană am creat o situație în care uh, avem uh, șomaj uh, pe scară largă și în același timp importăm forță de muncă. În țara mea, Regatul Unit, există mai mult de 4 milioane de persoane care sunt șomere și în fiecare lună, practic, aducem persoane din alte colțuri ale lumii pentru a ocupa poziții pe care cei din Regatul Unit nu le doresc. Până la urmă am plasat foarte multe persoane într-o situație de dependență, uh, situație în care pur și simplu munca nu mai face parte din orizontul lor de așteptări. Răspunsul nu ține de politica externă, ci de reforma uh, sistemelor sociale care să restaureze demnitatea și încrederea cetățenilor noștri. Domnul Kamal, un minut. Thank you very much. Mulțumesc. Un fapt tot adesea trecut cu vederea în dezbatere privind migrația este că adesea este greu pentru cei care migrează dintr-un stat într-altul. Au o situație grea și migrează în circunstanțe extrem de dificile. Haideți să ne gândim cum este să-ți lași în urmă familia, satul, orașul, legăturile sociale, prietenii, neștiind dacă îi vei uh, revedea și când îi vei revedea. Ce determină pe acești oameni să se pună în această situație? Adesea, aceștia migrează pentru că evadează din niște condiții și din, uh, niște, de la niște guverne care le subminează competențele. Putem să ajutăm oarecum, mulțumită politicilor pe care le avem. Politica comună pentru pescuit încurajează ca uh, mari nave europene să uh, pescuiască uh, pe apele, în apele africane, pentru că apoi oamenii de acolo să nu mai aibă altă șansă decât să migreze după ce uh, le sunt vandalizate practic apele. Iată, de aceea oamenii merg în alte state. Deci trebuie să înțelegem care este situația, trebuie să înțelegem că este uh, greu pentru aceștia și trebuie să determinăm, să determinăm pe acești oameni să rămână în propria lor țară, mulțumită politicilor noastre. Trecem la raportul Iegle, spune președintele. Domnul Roda este primul vorbitor. Er Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că nu doar femeile din agricultură trebuie să fie protejate aici. Este vorba și despre bărbații care se stabilesc în zone rurale. Avem nevoie de o agricultură consolidată, de alimente de bună calitate pentru toată lumea. Trebuie așadar să intervenim în această nișă care creează locuri de muncă și care, iată, implică familia. De aceea este important să contribuim la dezvoltare. Nu trebuie să stabilim neapărat noi cote, ci pur și simplu să intervenim altfel, motiv pentru care acest raport este foarte important și pentru care transmite un semnal uh, clar că o femeie joacă un rol important în mediul rural. Mulțumesc. Domnul Pirio are cuvântul. Domn, un minut. Nel settore agricolo e rurale în sectorul uh, agricol și rural, femeile au un rol important de jucat. El reprezintă 42% din um, forța de muncă, practic 27 uh, de uh, milioane de lucrători. Însă, femeile sunt prost reprezentate în organizațiile sectoriale și sunt discriminate în procesul de luare de decizii. Dacă este un sector în care trebuie să îmbunătățim uh, condiția femeilor, e bine, acesta este. Și aici trebuie să oferim mai bună acopere socială. Instituțiile europene, prin urmare, trebuie să acționeze pentru a rezolva acest uh, dezechilibru, reglementând uh, sectorul și punând la punct așa cum trebuie rolul femeilor în agricultură. Votul de astăzi ia în considerare așa cum trebuie problemele cu care se confruntă femeile în zonele uh, rurale. Trebuie să existe politici de uh, sprijin și strategii aici pentru a pune la punct uh, infrastructuri, pentru a crea servicii adecvate, pentru a răspunde la nevoile unei vieți moderne și toate acestea trebuie făcute la nivelul zonelor rurale. Mulțumesc. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Situația de trai și de muncă în mediul rural a fost afectată din cauza evoluției demografice și evoluțiilor sociale. Dacă menținem generația de femei în mediul rural, dacă vrem să facem acest lucru, atunci trebuie să promovăm condițiile acestora mult mai mult decât până acum. Trebuie să ținem cont de faptul că realitatea femeilor din mediul rural um, s-a schimbat în ultimul timp și acum există situații mult diferențiate. Femeile s-au organizat și au inițiat această evoluție. Cred că raportoarea noastră, doamna Iegle, a reprezentat foarte corect acest fenomen, l-a subliniat ca atare. De aceea, acest raport este, în opinia mea, foarte important. Dacă vrem să dezvoltăm mediul rural, nu trebuie să investim doar în infrastructură și nu este suficient să creăm un uh, spațiu pentru turism. Este important ca familiile să locuiască din nou în mediul rural și, evident, femeile și bărbații trebuie implicați în egală măsură. Mulțumesc. Domnul Cerkovski, un, un minut. Poparłem raport pani Jegles. Eu am sprijinit raportul doamnei Egal și unul dintre motive a fost că acest raport arată că pentru a asigura mijloace financiare adecvate, acest lucru este o propunere foarte bună pentru agricultură. Uh, austeritatea nu poate fi impusă Uh, dacă sacrificăm uh, politica agricolă comună. Zonele rurale și oamenii care muncesc acolo trebuie să primească asistență, pentru că altfel va fi foarte dificil să îmbunătățim situația femeilor în zonele rurale și să încurajăm femeile să locuiască acolo. Ar fi extrem de dificil să implementăm și să obținem țeluri precum uh, protecția mediului și siguranța alimentară. Și cu această ocazie, cu ocazia acestui raport, aș dori să fac apel la toată lumea ca măsurile de austeritate să nu fie implementate um, în dauna politicii politica agricole comune. Mulțumesc, doamna Bilbao. Gracias, He a Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest uh, raport uh, pentru că contribuie la uh, lupta împotriva invizibilității cu care s-au confruntat femeile în zonele rurale și acest raport le recunoaște contribuția. Fără asta n-am fi putut să păstrăm oamenii în zonele rurale pentru a lucra uh, pământul. Însă uh, trebuie să existe și plăți pentru ei. Prin urmare, uh, politica agricolă comună ar trebui să conțină stimulente pentru femeile care lucrează în agricultură și asta pentru a le dezvolta spiritul antreprenorial trebuie să digitalizăm și zonele rurale pentru că asta ar îmbunătăți condițiile de muncă și de trai la țară. În statele membre, sistemele sociale ar trebui să recunoască munca femeilor uh, în acest uh, sector foarte productiv. Și, uh, de asemenea, și atunci când vine vorba de îngrijirea celor dependenți de ele și îngrijirea copiilor. Doamna Muscardini. Nonostante la prezență del 42% di donne su 27... Mulțumesc, domnul președinte. 42% din femei, din 26 sau 27 de femei angajate, sunt afectate de aceste de noile fenomene de la țară și cu toate acestea femeile nu sunt reprezentate în organizațiile pentru fermieri. Este situație normală, de aceea Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru ca femeile să joace un rol mai important în zonele rurale. Trebuie găsite soluții în acest sens, tocmai din cauza activităților economice pe care acestea le întreprind. Așadar, avem nevoie de o mai bună calitate, de o protecție socială a femeilor, de recunoașterea rolului specific al acestora în agricultură. Ar trebui să fim pentru pregătirea continuă a acestora. Iată, subiecte unde nu mai putem să cedăm. Suntem de acord cu raportoarea, ar trebui să fie, există mai bună reprezentarea femeilor în toate uh, instituțiile economice, sociale din uh, sectorul agroindustrial. Măsurile de protecție socială ar trebui să fie luate pentru femeile fermiere și pentru lucrătoarele sezoniere de asemenea. Uh, de aceea, femeile ar trebui să fie recunoscute ca atare, rolul acestora ar trebui să fie recunoscut în reforma PAC, altfel această reformă nu va fi una utilă și va fi extrem de dificil să discutăm despre o nouă uh, reformă mai apoi. Mulțumesc, domnul Hanan are cuvântul. Nu știu dacă vă amintiți serialul Viața pe Marte în care un uh, polițist, un detectiv uh, a fost uh, trimis înapoi în timp în 1970. Cam așa m-am simțit și eu când am trecut în revistă lista de vot de astăzi. Uh, ne trezim acum cu uh, politici uh, speciale pentru femei, pentru Cehia, pentru fabricații de mașini din Polonia. Deci, totuși, anii 70 n-au fost așa o perioadă extraordinară pentru Europa sau pentru Regatul Unit. Am avut șomaj, am avut um, faliment național, dar au fost forțe tectonice dincolo de controlul nostru și s-au întâmplat din cauza unor politici care au fost prost puse în aplicare. Ideea că guvernul poate să pună economia în uh, mișcare prin realocarea de resurse. Cele 27 de state membre au mers mai departe, dar Uniunea Europeană a rămas tot acolo. Deci asta facem, luăm bani de la contribuabil și le dăm către grupurile uh, favorizate. Și atunci, așa cum a spus și doamna Sinclair, este extrem de dificil să faci pe cineva să vadă ceva atunci când treaba lui și rolul lui este să nu vadă. Mulțumesc, mulțumesc doamna Zaborska. Ďakujem, pán predseda. Je správne, že predložená správa chce zlepšiť postavenie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte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 Această activitate creează un PIB foarte mare. Ne cerem scuze din cauza unei defecțiuni tehnice, interpretarea a fost întreruptă. Thank you. That concludes the... Mulțumim. Astfel se încheie explicațiile de vot la raportul Iegle și trecem la raportul Marinescu. Și... Domnul Rode are cuvântul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 energiei nucleare într-o manieră cât se poate de sigură. Există o mulțime de astfel de centrale atomice în întreaga Europa care nu sunt sigure în momentul de față și trebuie să fie desfințate. Însă, planurile nu sunt implementate într-o manieră corectă. Trebuie să ne concentrăm între momentul prezent și până în 2013 asupra găsirii fondurilor necesare pentru decomisionarea acestor centrale atomice. Comisia trebuie să analizeze eficiența financiară a măsurilor propuse. Asta pentru că aceste state trebuie să poată folosi fondurile într-o manieră potrivită. Domnul Cosnic, aveți cuvântul. parlament. Mulțumesc foarte mult raportul privind finanțarea dezafectării progresive a centralelor nucleare arată foarte bine cum stă situația. Și mă identific una dintre principalele concluziile ale raportului, care spune că dezafectarea aceasta Uh, necesită participarea fondurilor europene dincolo de 2013. Nu se poate ca țările vizate să financeze singure acest efort. De exemplu, Slovacia, la presiunea politică a UE, a trebuit să dezafecteze două, uh, două reactoare la centrala de, de Bounițe în 2008. Conform Agenției atomice internaționale, criteriile de securitate și economice uh, și eforturile economice necesare sunt substanțiale, așa că Comisia trebuie neapărat să sprijine aceste eforturi de efact, dezafectare. Uniunea Europeană trebuie să ia în calcul aceste costuri, inclusiv în perspectiva financiară din 2013 până în 2012. Mulțumesc, domnul Kalovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W obliczu Mulțumesc, domnule președinte. Date fiind evenimentele recente din Japonia, politica energetică și securitatea energetică au devenit subiecte de mare actualitate în lumea întreagă. Dezastrul de la Fukushima a arătat cât de mult trebuie să se muncească pentru a se dezvolta o rețea energetică sigură și ecologică. Nu e vorba doar de Asia aici, ci de toate continentele. Și dacă ar trebui să se închidă anumite centrale nucleare din motive de siguranță, acest lucru trebuie să se întâmple rapid și eficient. Trebuie să ne asigurăm că se iau toate măsurile pentru a se crea surse de energie sigure. Siguranța trebuie să fie întotdeauna prioritatea noastră. Mulțumesc, domnul Iacolino. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este evident faptul că rapoarte precum cel prezentat de domnul Marinescu nu pot rămâne fără dezbateri. Există un motiv clar pentru crearea acestui raport. Uh, Poziția raportorului, de asemenea, este cât se poate clară și noi trebuie să sprijinim această poziție. Pornind uh, de la provocări, uh, Slovacia și Bulgaria trebuie să acționeze, în mod evident, de asemenea. Însă, trebuie să ne asigurăm că putem garanta siguranța energetică. Și e clar că pentru a garanta această siguranță energetică trebuie să colaborăm. La nivel european, programele de finanțare care sunt prevăzute trebuie să aibă la bază niște cerințe cât se poate declare. Acesta este un pas în direcția cea bună. Domnul Botolovski are cuvânt. Sí, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, furnizarea de resurse financiare suficiente pentru a desafecta centralele, bine, acest subiect a fost deja prevăzut în legislația europeană în materie, mă refer la legislația legată de siguranța nucleară, etc. Bineînțeles că dezbaterea acum revine în actualitate, având în vedere ce s-a petrecut în ultima vreme și statele membre trebuie să-și asume răspunderea. Uh, noi susținem raportul domnului Marinescu, care vorbește despre anumite țări care, la un moment dat, s-au angajat pentru a dezafecta centralele lor nucleare și care au primit un sprijin financiar uh, semnificativ din partea Uniunii Europene. E vorba deci de cazuri, cazuri aparte. În aceste cazuri trebuie să efectuăm controle și inspecții pentru a vedea în ce stare se găsesc aceste centrale, bineînțeles pe teritoriul Uniunii Europene, aflându-se aceste reactoare vor trebui desafectate deci în curând pe teritoriul nostru și trebuie să avem mecanisme pentru a ne asigura că ă, banii necesari ajung unde trebuie pentru a face față situațiilor ordinare și mai puțin ordinare. Vă mulțumesc. Urmează. Domnul Ugias. Ringrazio, sostenuto questo dossier. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut acest dosar fiind ă, un militant convins împotriva energiei nucleare. Cred că Dezafectarea acestor centrale reprezintă un avantaj pentru colectivitate și de asemenea cred că nu trebuie să se mai construiască altele. În întreaga Europa există un adevărat uh, sac cu praf cu praf de pușcă. <laughs> Și uh, Există sugestii în baza unor protocoale depășite. Securitatea se află la un nivel din ce în ce mai teoretic. Totul merge bine până când se întâmplă un accident. Protocoalele sunt de acum 50 de ani și nu corespund cu realitatea din ziua de astăzi și cu prudența necesară. Evenimentele nu au putut fi prevăzute. Oare evenimentele teroriste pot fi prevăzute sau catastrofele naturale care sunt din ce în ce mai frecvente? și se manifestă din ce în ce mai mult. Vă mai opri aici pentru că nu pot uh, să mai vorbesc pentru că nu mai am timp. Mulțumesc, domnul Mețaros, un minut. Köszönöm, elnök úr. Támogattam a jelentést, amely közvetlenül érinti az én országomat, Szlovákiát is. 2004-ben a litván Szlovákia... Vă mulțumesc foarte mult. Slovacia este direct afectată de această propunere. În momentul în care am devenit membri ai uh, Uniunii Europene, am uh, acceptat ca până în anul 2014 să dezafectăm o serie de centrale atomice, cu ajutorul, bineînțeles, al Uniunii Europene. Există prea o puține experiențe însă de acest sens la nivelul european și tocmai de aceea se prea poate ca consecințele negative ale acțiunile noastre uh, ale acțiunilor noastre să fie de lungă durată. e clar că trebuie să investim în energiile regenerabile și, de asemenea, trebuie să investim multe fonduri în dezafectarea în siguranță a centralelor atomice. Mai apoi, Uniunea Europeană poată să folosească experiența astfel acumulată pentru a ajuta la dezafectarea altor centrale atomice care au ajuns la sfârșitul uh, activităților. Această uh, experiență poate fi folosită pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Tromopoulos. Dragi colegi, am votat pentru raportul Marinescu. Tocmai pentru că în Europa de Sud-Est și în Europa de Est avem o serie întreagă de centrale și reactoare foarte periculoase. De ani de zile au fost cheltuiți milioane de euro pentru a moderniza aceste reactoare. Însă e vorba până la urmă de o subvenție pentru lobby-ul nuclear. Fukushima ne-a demonstrat încă o dată că trebuie dezafectate aceste reactoare. Din păcate, aceste subvenții nu au fost luate în calcul uh, atunci când s-a uh, evaluat buna funcționare a uh, acestor reactoare. Este pur și simplu o subvenție pentru un sector foarte periculos. Trebuie ca aceste subvenții să fie modificate, transformate într-o finanțare pentru dezafectarea reactorilor reactoarelor și să împiedicăm orice fel de finanțare a unor uh, proiecte nucleare, ITER, pe și așa mai departe pe viitor în acest sector. De asemenea, e vorba de studii care sunt făcute pentru a vedea ce putem să facem pentru a avea surse regenerabile re, uh, pentru energie. Mulțumesc, doamna Morcu, înainte. Sorry. Sveikinu pranešėją su griežtu, bet dažnomis vietomis. Mulțumesc! Doresc să salut acest raport și să-l felicit pe raportor. Vreau să spun că Lituania, împreună cu Slovacia și cu Bulgaria, și-a implementat obligațiile ce îi revin conform tratatului de aderare și și-a dezafectat reactoarele vechi Majoritatea proiectelor legate de centrala nucleară din Lituania au fost implementate, însă mai există dificultăți și sperăm să uh, fie aduse în fața justiției entitățile care nu și-au respectat îndatoririle. Dorim să negociem cele mai bune condiții favorabile pentru construirea de noi centrale nucleare. Sunt de acord că trebuie să folosim resursele într-un mod cât mai transparent. Însă doresc să atrag atenția colegilor asupra faptului că planurile de a construi noi centrale nucleare de la granița cu Belarus există deja. Mulțumesc, aici se încheie explicațiile la raportul domnului Marinescu. Trecem la raportul Barbara Matera. Primul vorbitor e domnul Rode. You have the floor. Jens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nici măcar nu știam că voi avea dreptul să iau cuvântul, tocmai de aceea voi fi foarte succint. Liberalii din uh, Danemarca sunt împotriva acestui fond de globalizare, însă dacă acesta va fi adoptat, după ce se vor fi uh, introduce o serie de amendamente de către statele membre, după ce toate cerințele vor fi întrunite, toate cer eh, cerințele care trebuie să fie întrunite pentru uh, acest fond, atunci uh, trebuie să acceptăm acest fond și noi am votat pentru. Doamna Sinclair are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte am votat împotriva raportului Matera privind fondul de ajustare la globalizare, cât și pe, împotriva celuilalt raport, nu pentru că sunt împotrivă cu orice preț, ci pentru că mă gândesc la alegătorii mei din uh, Midlands West, care uh, plătesc foarte mulți bani, 48 de milioane, pentru a subvenționa aceste activități. Avem un șomaj foarte mare și industria a dispărut practic uh, pentru că Uniunea Europeană a încurajat crearea de locuri de muncă în Slovacia și astfel noi am pierdut locuri de muncă, inclusiv în domeniul centralelor electrice. În 2004, un, Regatul Unit a fost cel care a suferit cel mai mult din cauza extinderii Uniunii Europene, pentru că au căzut atunci barierele și ce privește comercializarea de bunuri și servicii. Problema noastră a legătorilor mei este că poate că contribuim prea mult pentru acei, acele persoane din Europa de Est care vin la noi și apoi uh, trimit banii înapoi la copiilor din Europa de Est. Vreau să mă întreb dacă aceste zeci de milioane pe zi care sunt cheltuite uh, și mult mai multe pe lună n-ar putea oare să fie folosite pentru a finanța locuri de muncă în Regatul Unit și așa mai departe. Vă mulțumesc, domnul Kelly. Uh, um, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, susținut cu mare plăcere acest raport al uh, Barbarei și vreau să-mi exprim susținerea față de lucrătorii din Republica Cehă și față de cei din Polonia. Îmi pare foarte rău să aud că lucrătorii de acolo vor avea moralul scăzut până la urmă pentru că s-ar putea să li se întâmple ce s-a întâmplat și în circumscripția mea. s-a întâmplat ca o mare parte din finanțare să se întoarcă la Uniunea Europeană din anumite motive. Nu cred că statele membre ar trebui să facă propuneri comisiei despre cum să se folosească cât mai bine acești bani în numele lucrătorilor. Astfel, vor fi ajutați lucrătorii care se află acum în șomaj și se va ameliora imaginea Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, astfel se încheie explicațiile la raportul Matera. Trecem acum la raportul Svensson. Domnule uh, Brode, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Violența împotriva femeilor. O temă, o problemă cu care se confruntă umanitatea. Și bineînțeles că trebuie să vorbim despre această temă, atât în calitate de oameni, cât și în calitate de politicieni. Noi trebuie să luăm poziție la nivel european împotriva acestui eh, tip de violență. Ne-aș dori ca Comisia FEM să nu creeze o listă întreagă de dorință, să dis- de dorințe să discută o mulțime de inițiative, însă mi-aș dori să fim mai bine axați pe anumite inițiative care vor putea să fie mai apoi eh, promovate de către Uniunea Europeană. Care sunt aspectele pe care trebuie să ne concentrăm? Asta trebuie să înțelegem noi, pentru că doar așa vom putea să avem mai multă credibilitate și să ajutăm femeile într-adevăr. Doamna Corața Bild are cuvântul. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Violența împotriva femeilor nu este o chestiune privată este o infracțiune care trebuie să fie pedepsită, trebuie să spargem acest, această tăcere, acest tabut. Respectarea culturii și a religiei sunt importante, dar nu trebuie să fie uh, scuze pentru uciderea din onoare, gen, mutilarea gen, uh, genitală, căsătoriile forțate și așa mai departe. E nevoie de un not cadru politic pentru a intensifica lupta împotriva acestei violențe dirijate împotriva femeilor încurajez Comisia să vină cu o strategie și propuneri cât se poate de concrete. Am votat pentru acest raport pentru că cred că trebuie să ne unim dincolo de liniile partenice și să combatem împo- violența împotriva femeilor. Sprijin majoritatea principiilor conținute în raport, însă măsurile de tip penal trebuie luate la nivel național. Este exact ceea ce facem noi în uh, Suedia Acolo, politica aceasta se găsește în centrul preocupărilor partidului meu. E nevoie de mai multă sensibilizare, conștientizare pentru a proteja femeile, pentru a le face să fie răspunzătoare de uh, demnitatea lor, pentru a le implica. Eu am fost implicată într-o campanie uh, și vă invit să participați și dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doamna Costa, Costa Silvia. Grazie Presidente, credo che si... Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru raportul doamnei Svensson și așa cum au spus și alți colegi, prin acest vot ne angajăm să respectăm și să impunem respectarea angajamentului luat de Comisia Europeană, care a promis că se va adopta în 2011 un plan de acțiune european pentru combaterea violenței la adresa femeilor dintr-o abordare globală, ceea ce înseamnă că astfel se acoperă violența sexuală, violența în familie, mutilările sexuale feminine și, de asemenea, incitarea la violență, care apare în anumite mijloace de comunicare în masă și publicități. Violența împotriva femeilor, de asemenea la locul de muncă, atunci când acestea devin mame. Parlamentul European s-a angajat foarte puternic pe această temă și de aceea cred că este necesar să se adopte o directivă în acest sens. Mulțumesc, doamna Romțuli, aveți cuvântul. Si, grazie, președinte. Fiindcă Vă mulțumesc, domnule președinte. Orice tip de violență împotriva femeilor trebuie să fie eliminată. Până lucrul acesta nu se va întâmpla, nu vom putea spune că avem o societate democratică pe ansamblu. Acum Uniunea Europeană atrage atenția asupra acestui subiect dramatic care este foarte recurent. Cel puțin una din cinci femei este obiectul violenței sexuale sau fizice pe parcursul vieței. Femeile între 15 și 44 de ani sunt uh, cele mai afectate de violențe. Numărul de morți înregistrați în această categorie de vârstă este mai mare decât numărul de decese cauzate de, de, cauzate de uh, uh cancer sau alte forme de boală. În momentul de față trebuie să fim uh, cât se poate de clari, acest virus nu mai trebuie să găsească teren uh, fertil. Doamna Bilbao. Contra las mujeres Mulțumesc, domnule președinte. Violența împotriva femeilor este consecința directă a discriminării. De aceea avem nevoie de o politică integrală, completă, punând accentul pe copiii victimelor, femeilor maltratate. E nevoie de sprijin juridic, psihologic, gratuite, centre de primire, uh, tot așa, gratuite, de asemenea fonduri uh, și protocoale speciale pentru a sprijini formarea personalului în acest sens, polițienesc, sănătate și așa mai departe. De asemenea, avem nevoie de statistici pentru a cunoaște dimensiunile fenomenului și pentru a aplica uh, politicile corespunzătoare la nivel european. Vă mulțumesc, domnul Van Mulțumesc, domnule președinte. La raportul Svensson eu m-am abținut la vot și aș vrea să profit de această explicație de vot ca să vă spun că și pe mine mă șochează și mie mi se pare inacceptabilă violența împotriva femeilor. Însă m-am abținut la votul final deoarece consider că acest raport merge uh, dincolo de principiul subsidiarității și nu cred că crearea de birocrație europeană suplimentară, fie vorba de centruri de monitorizare, fie vorba de altceva, este necesară. Nu s am folosit cuvântul islam niciodată în raport, deși această religie este una a unor valori înapoiate și una care oferă un rol major discriminării la adresa femeilor și violenței împotriva femeilor, în statele islamice, dar și în statele noastre. Haideți să spunem lucrurilor pe nume Islamul este dușmanul femeilor. Mulțumesc, doamna Zaborska. Thank you, Mr. President. Vitam. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport contribuie la condamnarea, în adevăratul sens al cuvântului, a, cuvântului, a violenței împotriva femeilor. Noi eh, mergem mai departe. Am încercat să protejăm chiar viața copiilor nenăscuți, pentru că ne referim și la femeile gravide și violența împotriva lor. Însă, cu toate acestea, cred că nu am făcut suficient. Acest drept este considerat un fel de violență. Cred că avortul este o formă de violență împotriva copiilor în pregătirea unei strategii împotriva tuturor formelor de violență, cred că Comisia ar trebui să reușească să găsească un uh, echilibru între drepturile femeilor și drepturile copiilor nenăscuți. Ar trebui să uh, protejăm ambele categorii. Doamna Sinclair. Thank you once again, uh, Mr. President. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Am votat împotriva raportului Svensson este clar că denunț cu tărie violența, mai ales violența împotriva femeilor. Deci de ce am votat împotriva, vă întrebați? Ei bine, am votat împotrivă deoarece, așa cum a spus un coleg mai devreme, este cumva uh, o întoarcere în uh, trecut la anii 50 și este foarte naiv să credem că putem să facem ceva și să fim siguri de rezultate. De asemenea, mă întreb uh, legat de criminal, ceva legat de criminalizare și aspectele penale care sunt invocate Bineînțeles că toată lumea la nivel european uh, uh, spune cât de groaznic este această violență și apoi se ajunge iarăși la această problemă a dreptului penal, care este din ce în ce mai uh, răspândit. Mi se pare că este rușine să facem așa ceva, pentru că este mare păcat și mare rușine că doriți ca uh, să nu lăsați statele membre să facă ce e de făcut pe teritoriul lor și doriți așa această discuție la nivel comunitar. Vă mulțumesc foarte mult. Cu asta am terminat explicațiile de vot și ne întoarcem la lucru la ora 15. Vă mulțumesc.